ca și membrii ai Comisiei Buget, dar și alte comisii de specialitate, am primit uh, luni, pe 2 mai, rezultatele preevaluării acelor proiecte pilot și acțiuni pregătitoare, așa după cum ni le-au pregătit uh, experții Comisiei. În aceste condiții aș da cuvântul uh, domnului UREL care să ne prezinte preevaluarea sa, deși cred că Comisia nu a început, nu a înțeles de fapt ce i-am cerut inițial, cel puțin nu în totalitate, și apoi domnul Daniele Vioti va prelua apoi ștafeta. Domnule Urel. Mulțumesc. Aș face o scurtă introducere. Pe 3 mai Anul acesta, Parlamentul a transmis Comisiei Europene o listă de 344 propuneri preliminare de proiecte pilot și acțiuni pregătitoare. Știm că din 2016 încoace și trei ani de zile consecutiv, numărul de propuneri preliminare a depășit cu mult uh, media de 200 din anii anteriori. Deci am primit uh, până la urmă cam 350 de propuneri preliminare anual. În aceste condiții trebuie să spun că uh, e nevoie ca serviciile comisiei să depună un efort administrativ foarte mare pentru a evalua tot acest volum de propuneri. Uh, am și făcut-o în timpul care ne-a fost acordat. Din aceste 344 de propuneri, Comisia consideră că 42 de propuneri ar putea fi implementate ca atare, 26 proiecte pilot și restul acțiuni pregătitoare, 56 de propuneri ar putea fi implementate în mod parțial, dacă ar fi regândite sau în alte condiții, asta ar fi categoria B. Iar la categoria C avem 100 85 de proiecte sau propuneri care fie sunt deja acoperite pe deplin uh, de mm, temerile noastre juridice sau programe care funcționează deja. În sfârșit, la categoria D am considerat că aici ar intra 61 de propuneri care nu întrunesc condițiile de implementare fie pentru că există acea incompatibilitate juridică sau poate pentru că au fost deja implementate ca atare în trecut. M-aș opri aici cu introducerea mea, domnule președinte, și bineînțeles că pot să dau răspuns întrebărilor uh, membrilor dumneavoastră. Mulțumesc, domnule Urel. Practic, uh, ați fixat o foaie de drum sau de parcurs pentru domnul Vioti, care urmează. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Ne aflăm într-o fază foarte interesantă în activitatea noastră. Când vine vorba de proiectele pilot și acțiunile pregătitoare, nu are sens să mai repet cifrele, pentru că domnul de la comisie le-a menționat. Și ca să fac o glumă, Vreau să spun că suntem uh, obligați să facem atâtea propuneri pentru că avem uh, ca Parlament prea puțină putere legislativă. Când o să avem mai multe prerogative legislative, atunci o să avem mai puține proiecte pilot și alte propuneri. În sfârșit, uh, asta este o glumă și bineînțeles că mulțumesc acum cât se poate de serios Comisiei pentru munca pe care a desfășurat-o. Asta ne permite nouă acum să aprofundăm la rândul nostru situația din punct de vedere mai mult politic acum și mai puțin tehnic. Aici m-aș concentra și aș spune doar două lucruri. Evaluarea pe care vom încerca să o facem și care sper că va face obiectul muncii întregii noastre comisii este una practic politică. Comisia ne-a dat propria sa evaluare, o clasificare cu A, B, C, D, însă, firește, noi vom face la comisia noastră o evaluare de natură politică. Și eu, primul, îmi amintesc uh, și vă amintesc tuturora că proiectele pilot sunt un instrument extraordinar care permite Parlamentului nostru să completeze uh, politicile care nu sunt uh, acoperite de bugetul UE sau care permis, permit să se aducă niște soluții punctuale pe care uh, bugetul nostru poate nu le conține. Pentru că e clar că cetățenii noștri nu sunt uh, știu, știu bine că nu e vorba aici de instrumente fără niciun fel de importanță. Și nu cred că este mai mult o momeală care a fost acordată, a fost dată Parlamentului ca să fie liniștit uh, față de alte instituții. Nu, este pur și simplu un instrument important și până la urmă aici noi avem ocazia de a da răspuns uh, Uh, așteptărilor cetățenilor noștri și de asemenea de a conduce o politică uh, bugetară echilibrată. Și colegul uh, Mureșan a sosit și îl salut pentru că am lucrat foarte bine împreună în ultimul an, împreună așadar. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Vioti. Domnule Mureșan? a reagir. Puteți reacționa, bineînțeles și puteți să ne spuneți și ce credeți dumneavoastră despre aceste proiecte. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește proiectele filoce, acțiuni, piloce, acțiunile pregătitoare pentru 2018, eu nu am nimic de adăugat, însă dacă de vreme ce mi-ați dat cuvântul, aș dori să-mi exprim satisfacția cu Uniforma pe care o poartă colegul nostru Gerard Depre, văd foarte multe culori roșii și galbene aici. Nu uităm nici pe francezi. Mult succes și Franței și Belgiei în această seară. Salut, salut uh, sunt simțul de echilibru al raportorului general. Nu este necesar să ne acoperim cu semne distinctive pentru a fi recunoș- recunoscuți. Domnule Depre, domnule președinte, există o diferență foarte mare între dumneavoastră și mine, uh, fiind pe această parte a mesei, am dreptul de a uh, îmi exprima preferințele. Dumneavoastră, fiind președinte, trebuie să vă păstrați neutralitatea. Uh, și bineînțeles că uh, îmbrăcămintea nu are nimic de a face cu intensitatea sentimentelor. Îi mulțumesc, domnule Vioti, pentru ceea ce a spus. Însă, dacă am înțeles bine, împărtășesc preocuparea sa. Încercăm să ajungem la un anumit consens Uh, pentru ca un echilibru politic să poată să fie păstrat în uh, selectarea acțiunilor, proiectelor pilot și a acțiunilor pregătitoare. Nu știu cât de liberi suntem în ceea ce privește clasamentul comisiei. Trebuie să ținem cont și voi face eforturi în interiorul grupului meu ca primele două categorii de clasament ale comisiei, excepțional dacă suntem de acord. Uh, mai este, sunt și proiecte care sunt clasate mai jos, deci intrăm aici într-o zonă destul de delicată. Am făcut eforturi în cadrul grupului meu spunându-le colegilor mei că avem proiecte pilot, însă se va da prioritate proiectelor clasate C de către comisie și dacă suntem de acord cu proiectele clasate B. Însă excludem din negociere proiectele cu clasament mai uh, redus. Dacă comisia face deja munca, nu mai are niciun rost să reorganizăm și noi uh, aceste proiecte și dacă ajungem la o concluzie care este în contradicție cu competențele noastre conform tratatului, mi se pare dificil să depășim această problemă. Însă, îmi manifest disponibilitatea grupului meu de a participa la aceste negocieri pentru a ieși din uh, acest proces, însă ar trebui să ne convingem reciproc. Să știți că în ipoteza în care există o neînțelegere clară din partea comisiei, uh, vom transmite o cerere de revizuire. Domnule Olbricht. Mulțumesc, domnule președinte. Nu intervin pentru că proiectul pe care l-am prezentat e în categoria A. Da, am impresia. Mulțumesc, dar... Uh, da, felicitări. Cred că poate trebuie să purtăm o mică dezbatere în legătură cu conceptul de acțiuni pregătitoare și proiecte pilot, pentru că nu e problema categoriei ABC. E o problemă care privește cum ne organizăm, cine va fi reprezent, responsabil pentru implementare, cine face toate aceste lucruri. Noi avem ideile politice, din punct de vedere politic este important pentru noi, le trimitem Comisiei Europene și cine uh, le pune în aplicare? Comisia Europeană. Comisia Europeană ne spune poate că e important din punct de vedere politic, dar nu este fezabil pentru că în plus nu este fezabil și în al doilea rând uh, nu avem suficient personal și trebuie organizat un concurs și în plus nu este în competența comisiei. Asta trebuie să înțelegem, că nu este vorba de ideile noastre și că noi am putea să le organizăm, ci sunt ideile noastre care trebuie să fie puse în aplicare de către comisie. Și dacă comisia impune aceste categorii. Eu sunt aici de 14 ani și în fiecare an ne confruntăm cu aceeași uh, problemă. Cum poate să judece comisia dacă ceva este important sau nu? Asta este, acesta este aspectul politic. Comisia pune, spune categoria C. Însă asta nu înseamnă că este important sau nu. Uh, mai important este cine va uh, acționa, cine va fi responsabil pentru proiectul respectiv pentru că până la urmă cred că trebuie să discutăm între noi pentru că există o neînțelegere. De aceea, membrii care au mai mare experiență încep și discută direct cu comisia înainte de a prezenta proiectele. De ce? Pentru că trebuie să vedem de la bun început dacă este fezabil. Dacă este fezabil, atunci foarte bine, se merge mai departe. Dar dacă nu este fezabil, nu are niciun rost. Mulțumim. Nu am alte solicitări de intervenție, însă ă, din experiența mea, dar chiar dacă comisia spune la plecare că nu e, ceva nu este fezabil, nu înseamnă că nu se realizează în definitiv. Ține și de coordonarea internă a comisiei. Așadar, este un exercițiu destul de interesant. Ă, domnule Vioti, lucrurile sunt foarte clare, aveți ă, susținerea domnului Mureșan și trecem la dosarul următor în legătură cu prevederile de plată. În luna iulie, uh, pentru a înlocui aceste reuniuni, am invitat Comisia să prezinte starea uh, actuală în ceea ce privește creditele de plată, o notă intitulată um, prevederi și monitorizare actuală, activă a previziunilor și îi dau cuvântul domnului Iurel, reprezentant al Direcției Generale Buget de la Comisie. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să dau o evaluare a situației implementării bugetului 2020 18 în credite de plată, ceea ce cred că este subiectul schimbului de astăzi. După cum a menționat uh, domnul președinte, am distribuit uh, uh, raportul de monitorizare care prezintă situația la 30 iunie, deci după 6 luni, și, într-un rezumat foarte scurt, aș putea spune că implementarea deocamdată este mai degrabă pozitivă. În data de 30 iunie am implementat în uh, credite de plată aproape 80 de miliarde de euro, care reprezintă între 56 și 57% din uh, creditele de plată dis- disponibile. Dacă comparăm situația cu aceeași perioadă din anul trecut, vedem că implementarea este mai mare, atât în termeni absoluți, cu în jur de 10 milioane, și în, în termen relativ 7-8%. De asemenea, implementarea este uh, în avans față de program, uh, care face și el din programul, din raportul distribuit ieri. Acest este cazul pentru toate rubricile, în afară de rubrica 4, unde implementarea este ușor întârziată în comparație cu uh, previziunea. Însă, și aici ne așteptăm ca depășirile să, întârzierile să fie deja depășite până la sfârșitul anului. O scurtă prezentare pe rubrică începând cu rubrica 1A. Implementarea este la aproape 50%, ceea ce este mai bine decât anul trecut, când uh, era 45%. Implementarea plăților este în jur de 10 miliarde o jumătate de miliard mai mult decât prevederea pentru 30 iunie anul curent. Deci am ajuns la 49% și prevederea era 46%. Foarte importantă este și rata de implementare la rubrica 1B, coeziunea, care a ajuns în 30 iunie la 39,2%, ușor mai bine decât uh, previziunile pentru 30 iunie și semnificativ mai mare decât uh, în implementarea în 30 iunie anul trecut, atât în termeni absoluți cât și relativi. Deci 30 de miliarde mai bine și 9% peste uh, uh situația din anul 2017. La rubrica 1B, deocamdată, în acest an, Comisia a plătit în jur de 18 miliarde, 16,5 miliarde, marea majoritate, bineînțeles, au fost uh, în noua generație de programe 2014-2020 și în jur de 2 miliarde pe programele 2007-2013. Trecând la rubrica 2, uh, în primul rând, Fondul European pentru Garanții Agricole, 84%, suntem la 37 de miliarde, o cifră mult mai mare decât 2017, când implementarea era la 75%. În ceea ce privește celelalte programe, la rubrica 2 vedem uh, un progres asemănător al implementării. Am implementat în jur de 57%, 7,5 miliarde. Pentru celelalte programe, la rubrica 2, suntem ușor în avans față de prevederi uh, și în 2017 eram la în jur de 50%. Deci, în general, și la, la rubrica 2 avem o implementare mai mare decât anul trecut. La rubrica 3 suntem la 48% implementare, 1,4 miliarde, mai bine decât uh, prevederile și semnificativ mai bine decât în perioada echivalentă de anul trecut. După cum am spus, la rubrica 4 această rubrică este singura la care suntem ușor în urmă cu implementarea. Am implementat 3,2 miliarde în plăți, doar 34% din această rubrică și prevederea era 3,9 miliarde, deci suntem cu 1,7, 0,7 miliarde în urmă. Anul trecut eram la 3,8 miliarde, deci și în comparație cu anul trecut, suntem în întârziere cu rubrica 4. La rubrica 5, aici uh, implementarea este fără surprize, suntem conformi cu previziunile și la comparația cu perioada de implementare de anul trecut. Am implementat 48% din uh, creditele de plată. Dacă ne uităm la cea de-a doua jumătate a anului, Următorul element important este uh, actualizarea uh, prevederii pentru coeziune. Vom analiza această prevedere și vom trage concluziile din această actualizare. Previziunile arată o mare concentrare a plăților în luna, lunile noiembrie și decembrie în special pentru rubrica, rubrica 1B. Vom evalua această nouă prevedere pentru statele membre în luna august și la începutul lunii septembrie. În acel moment, Comisia va lansa și exercițiul global anual de transfer pe care vi-l vom uh, transmite dumneavoastră în luna septembrie și împreună transferul global și evaluarea globală ne va da o idee bună în legătură cu poziția noastră pentru restul anului. În ceea ce privește transferul global, în acest moment am identificat uh, în evaluare o deficiență de plăți la 1A de în jur de 230-250 de milioane la programele ITER, Erasmus Plus și siguranță și eliminare nucleară. Această uh, nu este vorba de o sumă foarte mare și în cadrul transferului global ne așteptăm să uh, compensăm acest uh, neajuns de la rubrica 1A prin transferuri de la alte rubrici sau cel puțin să vă transmitem propuneri în acest sens. În acest moment, Comisia consideră că nu există niciun risc de uh, insuficiență a creditelor de plată. Așteptăm, uh, ne așteptăm la implementarea de plină a bugetului Sperăm că vă vom prezenta o, un proiect de amendare a bugetului în sensul reducerilor acestor credite de plață, plată. Însă așteptăm și uh, evaluarea, previziu, previziunea actualizată de la sfârșitul acestei luni. Vă stau la dispoziție pentru orice întrebări. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Orel. Mulțumim pentru că este vorba de plăți după cum sunt prevăzute în bugetul pe 2018. Îi dau cuvântul domnului Sigrid Mureșan. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, uh, previziunile sunt mai încurajatoare decât în anii anteriori programele încep în final să ajungă la viteza de croazieră. Bineînțeles, creșterea uh, solicitărilor de plată în termeni absolut și relativi este una uh, salutară. Este de asemenea bine că Comisia apreciază și estimează că resursele prevăzute sunt suficiente pentru creditele de plată în acest an. Însă, bineînțeles că vedem pe de altă parte că evaluările, previziunile sunt mai scăzute la rubrica 1A și 1B, ceea ce înseamnă că previziunile statelor membre tind să fie din ce în ce mai corecte nu își supraestimează capacitatea de absorpție, după cum o făceau la începutul perioadei de șapte ani. Acest lucru trebuie să fie și el văzut ca să fie observat de către comisie, în sensul că trebuie să luăm uh, aceste previziuni ale statelor membre ca un punct de referință. Aș pune accentul doar pe rubrica 2, unde am o întrebare. Acolo văd o deviere semnificativă față de previziuni, 37 eh, miliarde de euro în eh, solicitări de plată cu o previziune de 2,7, mult mai mare decât implementarea totală pentru anul trecut, eh, care era de 33 de miliarde. Acum avem o rată de implementare de 85% comparativ cu 75% anul trecut și aș dori să întreb comisia care ar putea să fie cauza, să fie cauza acestei diferențe. Comisia spune că creditele de plată prevăzute la rubrica 2 anul curent ar fi suficiente. Asta e întrebarea mea la rubrica 2 și cam atât domnule președinte. Vă mulțumesc. Si, dans la foulée, monsieur Viotti. Domnul Viotti pentru bugetul 2019. Viotti n'est pas là. Nu e în sală. Aș dori să știu dacă mai dorește cineva să ia cuvântul. Se pare că nu. Două cuvinte doar. Se spunea că inițiativa pentru ocuparea în rândul tinerilor Uh, nu a fost uh, epuizată, ori constat că suntem la 79,5% uh, rată de executare a plăților. Deci, se pare că totuși dispozitivul începe să funcționeze, la fel și pentru Erasmus. Suntem la 68% din plăți. Deci, iată, totuși, două indicii Uh, pentru uh, raportorii generali pentru pregătirea bugetului 2019. Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul și deci, uh, domnule Urel, mulțumesc foarte pe scurt pentru a răspunde la întrebarea domnului Mureșan. E un fenomen uh, anual obișnuit, respectiv că o mare parte din bugetul de la rubrica 2, mai ales uh, pentru Fondul European de Garantare Agricolă, e executată la începutul anului și cred că situația pe care o constatăm în acest an uh, e o întoarcere la ritmul obișnuit de implementare în anii 2016-2017, însă am avut uh, o, uh, un început uh, lent. Deci, implementarea pe care o avem e obișnuită și, da, într-adevăr, nu avem niciun risc de criză de alocări pentru agricultură în acest an. Ați, fost răspu- ați răspuns la întrebările care v-au fost adresate. Deci, în ceea ce privește inițiativa pentru angajare în rândul tinerilor, nu aveți uh, niciun stres legat de creditele pentru 2020? În contextul inițiativei pentru uh, ocuparea în rândul tinerilor, având în vedere că vorbim de 79,5% și de modificările propuse de comisie, nu credeți că vom avea uh, o problemă, deci vom asista la o penurie de credite în 2020? Pentru că, uh, domnule Mureșan, amendamentul de anul trecut a fost eliminat pur și simplu. Da, domnule președinte, în conciliere, când am uh, convenit bugetul pentru acest an, am luat decizia de a spori uh, creditele și pe baza reacțiilor pe care le-am primit din partea statelor membre. Și cât, tocmai uh, având în vedere uh, faptul că inițiativa pentru tineri nu, uh, a, a, nu a atras prea mulți bani, noi ne-am dorit ca toate fondurile să fie cheltuite și Comisia a spus că este gata să reacționeze și apoi, domnule președinte, trebuie să vedem ce se întâmplă la conciliarea de anul acesta, când uh, hotărâm cifrele pentru la anul viitor. Dar problema mea pentru uh, această inițiativă de ocupare a rândul tinerilor nu a fost uh, rezolvată încă. Deci trebuie să ne asigurăm că avem suficiente fonduri și să ne asigurăm că și acest program funcționează și s-ar putea să nu fie de competența DigiBudget, uh, dar a altor direcții generale, însă trebuie să ne asigurăm că acest uh, program pe care l-a lansat Comisia împreună cu statele membre în urmă cu câteva cu câțiva ani în urmă, uh, își atinge obiectivele ne putem opri aici uh, pentru plăți. Și acum, sigur că îi mulțumesc domnului Urel pentru prezență și pentru răspunsurile foarte la obiect pe care ni le-a uh, furnizat. Și acum aș dori să-i dau cuvântul colegului Jens Geier pentru regulamentul Parlamentului European și al Consiliului cu privire la Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune, Fondul European Agricol și Fondul de Dezvoltare Rurală, cât și pentru uh, Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, am avut uh, deja un schimb uh, de opinii pe marginea acestei propuneri de regulament. Aș putea să mai adaug la această, de, la această dezbatere faptul că CFM-ul actual nu a fost neapărat pe placul Parlamentului European. Nu am constatat prea multă satisfacție. În orice caz, <laughs> Consiliul ar fi trebuit uh, să vină odată cu tăierile și cu uh, tablete de distonocalm, uh, pentru ca toate aceste tăieri să nu aibă un impact așa de puternic. Prima tabletă de tip distonocalm, distonocalm a fost propunerea Comisiei de a găsi bani pe piețele private. Sigur, nu dorim despre, să dorim despre acest subiect, cealaltă pilulă de liniștire a fost că banii de la fondurile uh, structurale urmează să fie uh, luați deoparte, dar că uh, rezervele urmează de performanță trebuie să fie menținute. banii Uh, urmând să fie uh, plătite statelor membre care uh, se consideră că au avut o performanță satisfăcătoare. Și despre asta vorbim acum. Deci, propunerea comisiei a spus că banii nu mai trebuie să fie în această rezervă de performanță, ci că trebuie să se verifice dacă această rezervă de performanță nu ar putea să fie folosită uh, Uh, în uh, contextul propunerilor legate de semestrul european. Uh, comisia competentă în acest domeniu este Comisia pentru Politica Regională și poziția este foarte clară. Aproape toate grupurile propun să nu schimbăm această propunere a Comisiei, ci chiar să o trimitem înapoi. Uh, și alte uh, comisii care sunt competente pentru aviz. Uh, eu vă pot spune care este poziția comisiilor la care sunt eu activă. Comisia ITRE a avut aceeași atitudine. Și aceasta este și uh, propunerea pe care o fac în atenția comisiei noastre. Eu personal, și aici poate că am o poziție diferită față de unii colegi din grupul meu, pentru mine nu e nicio problemă având în vedere obiectivele uh, stabilite, fondurile regionale să fie uh, executate în, uh, într-o anumită măsură în anumite state membre. Sigur, condiția este să se ajungă la un, la, la mm, o, un acord cu statul membru, pentru că principiul subsidiarității este foarte important și mai ales dacă nu se propun tăieri la fondurile respective, cum se propune aici în propunerea Comisiei. Eu aș fi puțin mai rezervat. Uh, avem uh, obiectivele pentru 2030. Uh, nu cred că ar fi bine să le schimbăm pentru că statele membre se bazează pe acești bani și deci nu cred că ar trebui să vizăm neapărat o schimbare. Și ultimul argument e unul, e, unul foarte concret respectiv ca Comisia să verifice dacă uh, parametrii fixați au fost uh, atinși. Dar în orice caz asta nu se va putea face decât în 2019 prima dată. Deci, uh, deocamdată, doar asta pot eu să-mi imaginez ca posibilitate, dar poate reprezentanții Comisiei pot să ne explice mai multe. Deci, fondurile structurale Uh, despre a căror uh, executare întârziată am auzit acum, să fie verificate în 2019. Suntem uh, în penultimul an din actualul CFM și, având în vedere regula N plus 2, am putea să mai folosim încă 2 ani, timp de 2 ani acești bani. Deci posibilitatea de a folosi bani în mod chipzuit Uh, depinde de uh, statele membre. Și uh, nu cred că ar trebui să facem uh, în acest CFM. Și o ultimă observație, tot de ordin uh, principial, să zicem. Din când în când <laughs> se întâmplă ca comisia noastră să aibă și idei bune. Și cu toții știm care sunt reacțiile celorlalte instituții la aceste idei ale noastre. Uh, câteodată ni se vehiculează uh, cuvinte sau concepte precum temei juridic și uh, dreptul de inițiativă și așa mai departe. Eu nu înțeleg de ce una din celelalte instituții se opune punerii în aplicare a unei propuneri pentru care uh, Parlamentul uh, nu are niciun fel de entuziasm. Deci de aceea eu vă propun să trimitem înapoi la Comisie această propunere. Deci, iată o propunere de respingere din partea raportorului. Cine dorește să ia cuvântul? Dintre raportorii din umbră, nu văd pe nimeni. O să-i dau cuvântul domnului Fernandes. Mulțumesc, domnule președinte. O să repet ce am spus deja la ultimul schimb de opinii cu privire la acest dosar. Eu am înțeles argumentele celor care sunt împotrivă și vor să respingem această propunere. Pentru că consideră că se poate crea un precedent periculos pentru că e adevărat că această rezervă de performanță era o rezervă pentru programele care funcționeau bine și nu pentru obiectivul pe care le, uh, îl avem de această dată. Dar pe de altă parte, și mai este un aspect important, nu e obligatoriu ca statele membre să folosească această rezervă de performanță pentru reformele structurale din fiecare stat membru. Nu sunt obligate să folosească acești bani. Și deci ar trebui să ne gândim la situația următoare. Deci dacă dăm statelor membre posibilitatea suplimentară de a folosi banii disponibili, uh, le acordăm uh, mai multă flexibilitate. Și noi întotdeauna suntem pentru flexibilitate. Eu uh, sunt puțin cam împărțit și Uh, aș uh, înclina spre a urma poziția Comisiei Regii, dar în orice caz cred că trebuie să mai discutăm acest subiect, pentru că uh, vorbim de o altă posibilitate care poate veni cu un plus, deci respectiv ca statele membre, pe bază voluntară, deci încă o dată nu e vorba de o propunere obligatorie, Deci, dacă am accepta această propunere, bine, eu constat că colegii nu vor să acceptăm, dar în orice caz ar trebui să spunem sus și tare că nu ar trebui să se creeze un precedent și că banii pentru reformele structurale sunt ceva, iar fondurile din politica de coeziune sunt cu totul altceva. Cu totul o altă mâncare de pește. Și bineînțeles că dacă se fac reforme structurale, atunci fondurile din politica de coeziune trebuie să uh, fie bine cheltuite. Deci, uh, executarea fondurilor ar trebui să se facă mai, în mod mai eficient și să aducă alte rezultate, eventual mai bune. Dar bine, mai avem timp la dispoziție pentru dezbatere. Nu știu care este justificarea comisiei față de îndoielile pe care noi le-am exprimat și pe care eu le-am și repetat, dar în orice caz mai insist asupra faptului că dacă comisia competentă are alte argumente, mă gândesc mai ales la comisia regii, am putea să, discuta și, să discutăm și cu ei, dar să nu uităm că totuși regii este comisia competentă. Mulțumesc. Acum aș dori să dau cuvântul domnului Depre. Mulțumesc, domnule președinte. Deocamdată N-aș dori să mă refer la chestiunile de fond, dar vă pot spune că și în grupul meu există poziții foarte diferite. Unii împărtășesc total poziția domnului Gaier, alții sunt, uh, din contră, pentru uh, poziția prezentată de către colegul nostru și prietenul nostru, domnul Fernandez. Dar am o întrebare pentru comisie, care poate ne uh, ajută în această dezbatere. Aș dori să știu dacă statele membre au uh, făcut o cerere pe lângă comisie, dacă e vorba de o propunere a comisiei care să introducă un nou dispozitiv sau există state membre care spun că lăsați-ne pentru numele lui Dumnezeu să folosim uh, rezerva de performanță astfel dacă statele membre au făcut o astfel de cerere, atunci trebuie să o tratăm ca atare. Dar dacă e vorba doar de o problemă de doctrină sau principială, pentru că vrem să avem o abordare mai liberală, eu în principiu sunt pentru, dar nu pot să-i conving pe toți colegii să fie și ei uh, pentru. Înainte de a da cuvântul comisiei, îi dau cuvântul doamnei uh, Gardia Zabal. Mulțumesc, uh, domnule președinte. mie mi se pare că vorbim uh, limbi uh, complet diferite. Uh, e poate un blestem cu, acest, cu această propunere de regulament. Noi, Comisia de Bugete și mm, noi cei care ne ocupăm de buget, întotdeauna am spus că avem nevoie de mai mulți bani și că nu, nu are rost să tăiem bani de la programe care deja au fost lansate. Uh, de asemenea, uh, mai există și fondurile de coeziune, politica regională și așa mai departe. Uh, avem o dezbatere foarte spinoasă în legătură cu această rezervă de performanță. Deci dacă Comisia sau Comisiul consideră că ar fi important să existe un uh, proiect pilot pentru a vedea cum uh, programele de reformă, de ce aceste reforme structurale funcționează foarte bine, dar nu cu banii care deja au fost angajați pentru uh, alte obiective. Sigur că asta depinde de poziția comisiei competente pe fond și nu știm exact care este această comisie. pentru că până la, urmă ar trebui să ne gândim uh, la uh, comisiile Econ și Comisia uh, de Bugete, dar și Comisia Reginii nici n-ar mai interveni aici. Dar, în orice caz, dacă noi vrem să fim uh, consecvenți, atunci uh, ar trebui să propunem uh, tot timpul să vină bani proaspeți la buget și nu ca fondurile să fie tăiate de la anumite programe. În orice caz, eu sunt de acord cu poziția domnului Fernandez sau poate că m-am înșelat, am înțeles greșit poziția raportorului. N-a mai cerut nimeni cuvântul. Domnule Urel, domnul Dopre v-a cerut o precizare. Aș dori să știu dacă statele membre au făcut această cerere sau e vorba doar de o inovare uh, pe baza uh, studiilor efectuate de către uh, Comisie. Précis de Monsieur Depré, euh, je dois me renseigner et je vais vous envoyer une réponse par Vă voi trimite răspunsul în scris dacă vă convine. Bien. Alors, monsieur le rapporteur. Domnule raportor, în încheiere, Uh, domnul Duprea a încercat să vă convingă să vă aducă alte argumente. Rămâneți pe poziție? E un subiect uh, care se pare că cu foarte mult uh, greu reunește toate părerile într-un numitor comun. Pentru a răspunde domnului Depre, conform informațiilor pe care le dețin eu, dar sigur că nu mă bazez neapărat uh, pe uh, studii. Există doar un stat membru care este pentru această propunere, respectiv Portugalia. Completare din sală, guvern uh, socialist. Domnul Gaier, da, corect. Cu toții uh, suntem uh, deci cu toții putem uh, gândi uh, singuri, uh, uh dar uh, în orice caz nu cred că neapărat trebuie să dăm curs politicilor social-democrate dintr-un stat membru, dar uh, Uh, tu, uh, Jose, știu că ai o poziție uh, marcată ideologic, dar sigur că e vorba de un guvern social-democrat sau nu, din Portugalia sau nu, până la urmă există foarte multe state membre care spun că această idee este minunată, haideți să legăm această rezervă de performanță de semestrul european. Dar totuși există și un pericol, respectiv că s-ar putea să se introducă Uh, și mai multă inechitate în sistem, eu cred că este doar o tentativă a Comisiei de a uh, lega performanțele fondurilor uh, structurale de această, acest semestru european. Încearcă să obțină câteva fapte concrete. Cum spuneam, sunt gata să discut această idee pentru următorul CFM. Nu mi se pare complet greșită propunerea, dar în orice caz vă pot spune că sunt în minoritate în grupul meu, dar Uh, acolo unde se constată că există deficite, atunci uh, eu cred că uh, fondurile europene trebuie cu adevărat executate, dar pe baza unor condiții foarte clar stabilite. Și toate aceste principii trebuie să fie valabile pentru toate fondurile europene. Și deci e clar că e foarte important să obținem date concrete și deci din acest punct de vedere sunt pentru această propunere. Alors, je précise... Mulțumesc. Vreau să spun că dacă doriți să depuneți amendamente, aveți posibilitatea să o faceți. Cel mai târziu, pe 12 iulie, joi, la prânz, votul la Comisia Buget o să aibă loc pe 29-30 august și la regii, pe fond, votul va avea loc uh, pe 9 octombrie. pentru domnul Depre, foarte elegant împrăcat. Nu e vorba de o minge de încercare, ci una adevărată. Da, vă că pleacă. În sfârșit, vă mulțumesc. Acum, instituirea unei autorități europene pentru muncă, acel pilon uh, social al Europei. Domnule Geier, am făcut aluzie de dimineață la această entitate în momentul în care îi primeam aici pe responsabilii agențiilor. Da? Mulțumesc uh, din nou că îmi dați cuvântul, da? Agențiile tot cresc și se multiplică. O creștere semnificativă sau o expansiune, expansiune semnificativă, pentru că avem uh, de-a face acum cu o nouă entitate, o nouă agenție. Cunoașteți cu toții acea directivă privind uh, lucrătorii detașați, care până la urmă s-a soldat cu un deznodământ fericit și la noi la Parlament, dar și la Consiliu, după multe negocieri, după multe modificări. În sfârșit am ieșit la uh, liman. Acum e nevoie să existe un control și o coordonare a resurselor uh, disponibile folosirea infrastructurilor existente pentru ca să se respecte drepturile lucrătorilor, inclusiv dreptul la informare. Din toate aceste perspective, Comisia a considerat că trebuie să fie înființată o nouă agenție. Asta nu presupune o, o schimbare legislativă, o modificare legislativă, nu, ci este o posibilitate de a pune în aplicare dreptul european și asta în mod uniform peste tot în Europa în UE. Competențele care revin acestei agenții, cum sunt ele înscrise în actul de înființare, pe care l-am și primit, mi se pare că sunt suficiente pentru a permite acestei noi autorități uh, să funcționeze așa cum, vreme, cum trebuie. Bineînțeles că mai încolo, eventual, se pot aduce modificări se pot eficientiza lucrurile, asta vom zice și noi probabil într-un uh, aviz uh, în curând. Cu 52 de milioane, această agenție va începe efectiv să funcționeze uh, în 2022, deci o sumă frumoasă și această agenție va avea peste 140 de angajați, mult mai mult decât alte agenții. În sfârșit, cum finanțăm această agenție? Iată ce vă propun. Agenția Europeană a Muncii ar trebui să fie o entitate care să permită derularea optimă a programelor actuale. Deci trebuie ca această agenție să se ocupe de implementarea efectivă a acestor programe. Deoarece nu cred că există multe diferențe între punerea în aplicare sau acestor programe de către comisie și respectiv de către noua agenție și astfel agenția își poate și finanța, autofinanța în parte anumite costuri. Însă aici, atenție, trebuie să fim prudenți. Eu nu cred că propunerea comisiei este cea bună. 70% din buget în cadrul CFM ar proveni de la Programul European pentru Ocupare și Inovare Socială. Eu cred că astfel, până la urmă, nu vom, uh, nu vom uh, avea parte de mari performanțe. Nu, agenția trebuie să fie bine dotată și atunci fac o propunere în fața Comisiei uh, Buget și anume să facem o propunere pentru această agenție de ocupare, așa cum am făcut-o pentru alte agenții care funcționează în câmpul social și al muncii, și anume să avem o structură administrativă tripartită, adică cu reprezentanți din rândul uh, angajatorilor, dar și ai angajaților, ai sindicatelor, astfel încât toată lumea să fie reprezentată cu interesele sale. Mulțumesc foarte mult, domnule raportor. Mulțumesc foarte mult, Jens. Dorește cineva să ia cuvântul? Domnul Ali? Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. În primul rând vreau să îl felicit uh, pe raportor pentru proiectul de aviz pe marginea propunerii Comisiei legate de noua autoritate europeană în domeniul muncii, având în vedere necesitatea uh, de a avea acest pilon social, a consolida piața muncii, este foarte importantă ca și mobilitatea forței de muncă. Ne bucurăm că Comisia Europeană face un pas în acest sens cu înființarea noii agenții și raportorul face propuneri pentru finanțarea acestei agenții într-o optică de uh, economie de economie de de fonduri cât privește Consiliul de Administrație noi propunem ca și CDFOP, Eurofund și alte entități de acest gen, agenții europene de profil, să fie prezente deci în acest Consiliu de Administrație. De asemenea, să fie reprezentat și un reprezentant al angajatorilor, precând și un, ca și un reprezentant al angajaților de la statele membre, precum și cineva numit de Parlamentul uh, European. Iată, avem un Consiliu de Administrație de 80 de persoane astfel, însă știm foarte bine că uh, la alte agenții uh, biroul este mult mai restrâns și conține doar 11 persoane. La CDFOP uh, avem o astfel de reprezentare care este destul de echilibrată. Și atunci întrebări nu e oare nevoie ca la articolul sau într-un articol la capitolul 1 să avem o mențiune acest, menționarea acestui birou. Apoi, poate n-ar trebui ca și aici să avem, uh, asemănător cu ce avem la alte agenții, un reprezentant numit din partea Parlamentului European în acest Consiliu de Administrație sau birou. Apoi, un alt articol vorbește tot de com- componența acestui Consiliu de Administrație, vorbind despre reprezentanța ai statelor membre, dar și uh, ai Comisiei Europene. În acest sens, poate ar trebui să vedem care ar fi condițiile de numire ale reprezentanților uh, angajaților, angajatorilor și respectiv ai uh, Parlamentului European. În sfârșit, o clarificarea este necesară. La noua agenție avem o structură diferită uh, față de alte agenții. Diferența între uh, Management Board și Governing Board și aș dori să vedem ce spune Comisia despre aceste diferențe. Domnul Vart are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș începe cu o observație, dacă îmi permiteți, legată de fotbal. În seara asta, cred că merită spus că performanțele celor două echipe care se înfruntă în uh, această seară au fost uh, cu mult uh, accentuate de faptul că au putut să joace mulți dintre acești jucători în cea mai bună ligă, adică cea britanică. Uh, în sfârșit vom juca noi și noi mâine. Dincolo de această paranteză, ni se pare că e o propunere foarte bună. Salutăm uh, această propunere care trebuia să ne parvină de mult mai, mult mai devreme. Și bineînțeles că aici se acoperă niște practici uh, neloiale și abuzuri de pe piața muncii și în uh, condițiile mobilității um, forței de muncă. Dar, uh, bun, vor exista doar 27 de state membre în curând, dar dincolo de aceasta, această autoritate trebuie să aibă prerogative, posibilități de a interveni, de a inspecta, de a lucra cu autoritățile naționale pentru a aduce îmbunătățiri reale în practică și pentru a identifica abuzurile. Pentru că dacă ea eșuează, atunci ne trezim într-o situație uh, marcată de un nou val de dezamăgiri vis-a-vis -vis de incapacitatea autorităților naționale și europene de a răspunde așteptărilor uh, cetățenilor noștri când vine vorba de piața muncii. Deci acești bani uh, care sunt acordați aceste agenții, uh, da, contează dacă sunt bine cheltuiți, dar dincolo de asta contează foarte mult ce rezultate concrete se vor uh, obține. Pentru că dacă nu sunt rezultate concrete, clar am aruncat banii pe geam. Mulțumesc, domnul Albrecht. Da, am o întrebare. La Comisia Buget, pentru noi se pune întrebarea nu numai uh, legată de misiunea acestei agenții și de cine va face ce, uh, dar și de cum se vor împărți costurile și mă gândesc aici la viitorul CFM și comisia ce propune în cifrele sale. Uh, ea dorește ca să crească dotarea cu 700 de milioane pe timp de șapte ani pentru această agenție. Nu înseamnă neapărat că aceștia sunt banii necesari pentru funcționarea acestei agenții numai, pentru că avem și alte agenții în acest domeniu, dar să știm asta când discutăm CFM-ul. Pentru că când creăm ceva, o nouă entitate, trebuie să știm ce costuri vor apărea în următorii ani. Mulțumesc, da, cu siguranță comisia o să ne răspundă. Doamna Grasle, doamna președinte, mulțumesc foarte mult. Îmi pare rău, cred că am ajuns uh, cu 5 minute întârziere și este un punct foarte important uh, la ordinea de zi. În engleză se vorbește în original uh, despre acea authority, autoritate. Ce înseamnă asta? Pentru că noi avem instituții, avem agenții, dar aceasta este numită autoritate. De, de ce să nu-i spunem pe nume, așa cum se cuvine, și anume că este o agenție. Asta ar uh, ușura foarte mult redactarea tuturor textelor, uh, textelor juridice și și pentru regulamentul nostru financiar ar fi mult mai simplu să spunem lucrurilor pe nume, și anume că vorbim aici despre o agenție de ce s-a hotărât că nu se va numi agenție în condițiile în care ea va funcționa care o agenție? Asta este prima întrebare. Și a doua întrebare, la ce va servi această autoritate? Există deja niște suprapuneri uh, față de activitatea anumitor agenții descentralizate. Îi se conferă un rol consultativ de asemenea și mă întreb dacă Comisia a verificat aceste noi competențe care apar, nu sunt foarte multe, și atunci nu pot fi ele preluate de către o agenție existentă, aceste noi competențe, pentru că nu văd de ce tot creăm uh, noi agenții. Asta presupune un buget uh, mare am avut uh, mai mult de 240 de milioane dați unor agenții care poate ar fi, fost, uh, ar, merit, fi fost, ar fi meritat să fie cheltuiți altfel. În orice caz, mă place ca Comisia să schimbe modul de gândire. Ultimul vorbitor, domnul Fernandes. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vorbesc uh, numele lui Petri Sarvama, care nu, se scuză, nu poate să fie prezent aici, pentru că este raportor din umbră al PP-ului pe acest dosar. Uh, dânsul mulțumește raportorului pentru munca desfășurată. Este de acord cu aproape toate lucrurile conținute în acest raport, cu excepția uh, unui lucru și numesc, vorbesc iarăși numele colegului Sarvama, e vorba de chestiunea finanțării. Dânsul consideră că finanțarea trebuie să aibă loc mai cu seamă prin uh, transferul de sume din altă parte. O problemă cu amendamentul 7 legat de dumpingul salarial. Colegul Sarvama consideră că autoritatea aceasta nu trebuie să se ocupe neapărat uh, sau nu trebuie să aibă prerogative de anchetă uh, și să analizeze acest fenomen al dumpingului salarial. O altă problemă o pune amendamentul 8 și și aici domnul Sarvama consideră că procedurile de infracțiune constatată nu sunt calea cea mai bună pentru a rezolva situația. De asemenea, domnul Sarvama vorbește despre acel buget bazat pe performanță și de sinergiile dintre diferitele instituții, autorități și așa mai departe. Această sinergie așadar să fie consolidată în viitor. Vă mulțumesc! Înainte de a da cuvântul domnului Ural pentru a da răspuns la întrebări, eu aș spune că nu mi-ar displăcea ca această autoritate a muncii să se preocupe de situația ocupării în diferite țări și să vadă de ce în țări care au practic șomaj zero uh, vin uh, lucrători uh, din, țări, din alte țări și asta înseamnă că salariile sunt foarte scăzute, în condițiile care ne-am dorit totuși o convergență a acestora. Domnul Urel. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește întrebarea domnului Olbricht, aceasta se referea la impactul financiar asupra următorului cadru financiar multianual și pot să confirm că acest impact care este conținut în uh, declarația financiară spune care uh, sunt prevederile după actualul cadru financiar uh, multianual, deci după 2020, și că aceste lucruri, deci, înseamnă că următorul cadru financiar multianual uh, ține cont de această nouă inițiativă. În curând, Comisia va prezenta atât Consiliului cât și Parlamentului o defalcare amănunțită pentru bugetele fiecarei agenții descentralizate, așa cum ne-am angajat pe 2 mai. Iar în următoarele săptămâni documentul vă va parveni și veți putea să judecați și dumneavoastră. Să judecați și dumneavoastră. În ceea ce privește întrebarea doamnei Greslă. De ce nu se numește agenție? nu este prima agenție decentralizată care se numește Autoritatea, avem și EBA, Autoritatea Bancară Europeană și avem și alte agenții de supraveghere sau autorități de supraveghere care au alt nume, așadar, însă, dacă doriți, eu pot să vă răspund în scris, așa cum pot să dau răspuns în scris și altor întrebări ale dumneavoastră, pentru că meritați un răspuns mai în uh, profunzime M-ați întrebat de pildă dacă Comisia se preocupă de oarește suprapuneri care pot să apară între activitățile acestei noi agenții și ale celor existente. Mulțumesc foarte mult, domnule raportor. Suntem foarte presați de timp, așa că, dacă se poate, concluzii cât se poate de pe scurt. Vă rog. Da, pot să fiu cât se poate de succint, așa cum spuneți, cum solicitați. Am auzit aici uh, observațiile uh, colegului uh, Petri. Este clar că viziunile noastre politice sunt cât se poate de diferite, asta este clar. E vorba de o agenție de supraveghere și aș spune, cu tot respectul pe care îl port domnului Sarvama, că dacă este să vorbim despre o agenție care supraveghează, ea trebuie să poată să muște, dacă este cazul, deci să aibă un impact și puteri. Bineînțeles că am avut problema aceea cu lucrătă, lucrătorii detașați și marea, marea problemă era, bineînțeles, cea a dumpingului salarial, pentru că era vorba de atâția lucrători care primeau salarii mult mai mici decât uh, cele uzuale în țara în care lucrau uh, și că nu se calculau nici alte cheltuieli ale acestor oameni uh, pentru cazare, pentru mm, altceva. Deci, cred că această chestiune a dumpingului salarial trebuie să figureze pentru că uh, e vorba de un exemplu de uh, nerespectare a directivei privind lucrătorii detașați. Nu neapărat, dar poate să apare un astfel de caz. În momentul în care zic, zic uh, condițiile în care zic că această agenție trebuie să fie cât se poate de percutantă, dacă există o încălcare a dreptului comunitar, comisia trebuie să poată să acționeze, trebuie să uh, declanșeze o procedură de încălcare și așa mai departe, ca să se respecte tratatele. Deci dacă dorim să consolidăm această agenție, nu trebuie să preluăm uh, propunerea colegului uh, Sarma. Pe 13 iulie, până la prânz, cel târziu puteți să depuneți amendamentele. Votul va avea loc pe 30 august la Comisia Buget și Comisia uh, Ocupare pe 18 octombrie se va pronunța pentru a putea să beneficiem de interpretare, propun să trecem la vot, la votul pe care l-am amânat de azi dimineață și vreau să-l întreb pe domnul raportor dacă a primit informații, cum a solicitat de la, pentru transferul 18. No, domnule președinte, n-am primit nimic de dimineață de la comisie. Uh, Așadar, V-aș dori să-i dați, cuv- să dați cuvântul comisiei pentru a vedea dacă există clarificări suplimentare. Domnule Orel? Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia de a reveni pentru a vă eh, vorbi puțin mai structurat despre întrebările puse de doamna Gresle în această dimineață. Uh, resursele principale pentru fondul fiduciar pentru Africa sunt 3,4 miliarde, miliarde de euro. Statele membre au contribuit 430 de milioane și cea mai, cele mai importante contribuții vin din partea Germaniei, care a contribuit 157 de milioane, Iliania, Italia 110 și după aceea toate celelalte contribuții sunt semnificativ uh, mai mici. Urmează țările de jos cu 26 de milioane. Fondul European pentru Dezvoltare a contribuit cu aproape 3 miliarde, bugetul european a contribuit cu 666 de milioane. În ceea ce privește implementarea, uh, comitetele operaționale ale Fondului Fiduciar European pentru Africa au aprobat pentru Sahel și Ciad 85 de programe care includ un total, și asta am menționat în răspunsul înscris, 1.466 de milioane. Dacă adăugăm la acestea uh, taxele de gestionare și costurile administrative, uh, suma totală este 1,6 miliarde. Asta înseamnă că aproape suma totală reprezintă totalul mijloacelor care au fost pus, puse la disponibilitatea Sahelului și Ceadului, pentru că aceste mijloace în total sunt 1 miliard 650 de milioane. Asta înseamnă, uh, explică cifra de 27 de milioane uh, de resurse disponibile în mod actual. Deci diferența între resursele disponibile în acest fond fiduciar și sumele deja angajate în proiecte sunt 27 de milioane. Deci aceasta este explicația, chiar dacă suma transferului este limitată, va ajuta la, contribui, la uh, îndeplinirea necesităților imediate identificate. Pentru a ajunge la diferența de finanțare, există o diferență pentru toate uh, um, fondurile implicate în fondul fiduciar african, 0,6 miliarde se referă la uh, fereastra Sahel-Ciad pentru a încheia, uh, bineînțeles, acest transfer va acoperi doar o parte foarte mică a acestei diferențe de finanțare. Consiliul European a convenit cu două săptămâni în urmă că, pen, ca pentru a închide parțial această diferență de finanțare, 4,5 milioane să fie disponibilizate din rezervele uh, de Fondului European de Dezvoltare această decizie a fost adoptată de către Comisie în 6 iulie, deci săptămâna trecută, și este în, în curs de examinare în Comisia Fondului European pentru Dezvoltare prin, prin procedură înscris. Așadar, se va reduce finanț, diferența de finanțare de 1,1 miliarde. Nu știm în ce proporție uh, aceste sume vor ajunge la uh, Uh, fereastra Sahel-Ciad și în ce proporție spre Cornul Africii. De asemenea, Consiliul European nu a decis, dar a invitat statele membre să facă contribuții suplimentare Fondului Fiduciar pentru Africa pentru a uh, închide uh, diferența de finanțare pentru ca 1,1 miliarde să fie acoperite. Aceste angajamente nu au fost asumate formal de către statele membre, deci acest lucru rămâne să fie de, de făcut. După ce se vor transfera cele 500 de milioane din partea Fondului European de Dezvoltare, diferența de finanțare va rămâne la nivelul a 600 de milioane. Sperăm că acest lucru vă răspunde la întrebare. Mulțumim! Sunt satisfăcătoare aceste explicații. Domnule președinte, dat fiind, dacă te fiind dimensiunea acestui transfer, aceste explicații sunt suficiente. Avem acum o claritate mai mare a contextului global, dat fi, dată fiind dimensiunea acestui transfer uh, și dat fi, date fiind aceste explicații, putem vota pentru. Foarte bine, atunci uh, vom vota prin vot electronic. Votul este deschis nu sunteți gata, atunci profit pentru a spune că este regretabil ca, mari, uh, ca, că ar fi bine ca uh, declarațiile sfărăitoare să fie urmate de fapte. Uh, pentru că există o diferență foarte mare între ceea ce se declară și ceea ce se plătește în final. Sunteți pregătiți? Votul este deschis. A votat toată lumea, mai lipsește o persoană, un vot. S-a închis votul. Se aprobă cu 12 voturi, un vot împotrivă, 0 abțineri. Înainte de a-i da cuvântul domnului Lewandowski, uh, în schimb, un mesaj din partea interpreților este a 36-a zi de protest împotriva condițiilor de lucru impuse de către administrație. În consecință, nu vom acorda nicio depășire a timpului stabilit pentru această reuniune. Vă mulțumim pentru atenție. Et, euh, je lui avais écrit et probablement que le courrier a eu du mal à, à être acheminé à son destinataire parce que je n'ai pas reçu de réponse. Voilà le regret que je voulais vous euh, partager avec vous, chers collègues.